de vicepreședintele Comisiei și în altul reprezentant al Uniunii pentru uh, în politica de securitate și externă în ceea ce este procesul electoral din Haiti. Din partea Comisiei uh, o uh, salutăm pe doamna Crețu. Doamna, aveți cuvântul. Uh, Doamnă președintă, Adina vălean Domnule ministru Conders, distinși eurodeputați, în numele înaltului reprezentant, Aș dori să salut această ocazie de a fi astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta despre Haiti și despre criza politică și instituțională prin care trece această țară. Situația Haiti este una de mare îngrijorare și credem că este pe deplin justificat uh, să discutăm astăzi acest subiect. Amânarea recentă sine die a celui de-al uh, doilea mm, cele de-a doua runde a alegerilor prezidențiale, prevăzută inițial pentru 27 decembrie și apoi pe 24 ianuarie, a dus la instabilitate în această țară și a creat un risc de vid instituțional. Mai presus de toate, există riscul de a-i priva pe uh, cetățenii din Haiti să-și aleagă în mod democratic liderii Lipsa de încredere în uh, instituțiile din Haiti și uh, rata redusă de participare la alegeri sunt mari probleme. Toate acestea au avut loc într-un mediu polarizat, caracterizat de acuzații de fraudă electorală uh, din partea mai multor actori. Consiliul uh, Electoral Provizoriu uh, s-a confruntat cu demisia mai multor membri, ducând la un pericol de escaladare a violențelor, care, din păcate, au uh, Um, costat uh, mai multe vieți din cauza acestei amânări a votului. Nu mai trebuie să subliniez faptul că această situație generează un risc foarte mare, mai ales într-o țară precum Haiti, care este afectată de un nivel mare de sărăcie și foarte multe vulnerabilități. Această criză ar putea să pună în pericol eforturile de reconstrucție și rezultatele obținute după cutremurul dezastruos care a afectat Haiti în 2010. Aceste rezultate au fost obținute și datorită contribuțiilor majore făcute de Uniunea Europeană la dezvoltarea țării. În uh, iulie, Uniunea a trimis uh, o misiune de observare a alegerilor condusă de Elena Valenciano și aș dori să profit de această ocazie pentru a aprecia munca extraordinară făcută de doamna Valenciano și echipa sa. Uh, aceștia au făcut un uh, serviciu valoros uh, pentru Haiti, dar și pentru uh, Uniunea Europeană și pentru misiunile de observare a alegerilor. Misiunea de observare a alegerilor a raportat mai multe nereguli, dar a concluzionat că nu s-a produs o fraudă masivă pe 25 octombrie la alegerile din ziua respectivă și că rezultatele anunțate din prima rundă de alegeri prezidențiale au fost în mare parte corecte. Din păcate, candidatul care nu a ieșit pe primul loc la primul tur al alegerilor prezidențiale a refuzat să accepte acest rezultat. Nu a făcut uh, acuzații uh, substanțiale, a făcut acuzații substanțiale de fraudă, ceea ce a dus la impasul actual alegătorii din Haiti nu au putut să-și exercite în, pe deplin drepturile politice. Prin urmare, nu va exista un președinte ales până pe 7 februarie, când, potrivit Constituției, președintele Martelli va uh, ieși din funcție. Constituția nu prevede în mod expres această situație, însă conține dispoziții pentru situații de incapacitate, dând îndrumări în acest sens. În momentul de față se desfășoară negocieri în Haiti. Cu toții urmărim evoluțiile îndeaproape. Organizarea misiunii de mediere specială și a unei uh, misiuni speciale a țărilor din America Latină și Caraibe sunt de asemenea planificate. Sperăm că se va ajunge la un consens general pentru a finaliza rapid procesul electoral pe baza voinței exprimate de poporul haitian pe 25 octombrie. Misiunea de observare a alegerilor uh, a Uniunii Europene poate fi extrem de valoroasă în acest context. Totuși, există riscul să nu se ajungă la un acord pe termen scurt și uh, un uh, și guvernul uh, de tranziție ar putea să aibă probleme de legitimitate. Aceasta ar putea să aibă consecințe grave pentru democrație și pentru țară. Uniunea Europeană este un uh, partener uh, de durată, un partener uh, angajat al Haiti. În aceste vremuri dificile facem un apel la toate părțile interesate să se abțină de la violențe și să-și asume responsabilitatea politică într-o manieră democratică. Democrația este necesară pentru dezvoltarea durabilă. Aștept cu interes să ascult opiniile distinșilor eurodeputați și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Commissioner. No. Mulțumesc, doamnă comisar. Începem acum uh, cu vorbitorii din partea grupurilor politice. În primul rând, domnul Știer, două minute. Gospođo predsjednice, želim u prvom redu čestitati gospođi Valenciano. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Valenciano, de fapt să-i felicit pe toți colegii care au participat la misiunea de observare electorală în Haiti și care au constatat că alegerile au fost corecte. Îi felicit pe colegii mei, fiindcă ei au contribuit la procesul electoral. Însă, au identificat și multe probleme, ceea ce nu ne surprinde, dat fiind contextul în care s-a petrecut totul și în care este acest stat caribian. Însă ele, alegerile au fost corecte, standardele au fost respectate, iar voința poporului din Haiti a fost respectată și ea. Vreau să vă spun că PPO-ul consideră că ar trebui să acceptăm rezultatul primului tur de scrutin, în așa fel încât să avem cât mai repede cu putință cel de-al doilea tur, pentru ca Haiti să aibă un președinte imediat și ar trebui să cerem tuturor partidelor politice să se angajeze într-un dialog, în așa fel încât să existe o atmosferă de pace și calm în acest stat, pentru că există o mare nevoie de așa ceva în această țară. În februarie va expira mandatul președintelui. Haiti este una dintre cele mai sărace țări din lume. Situația a fost agravată în anul 2012 din cauza cutremului devastator. Deci, nu este bine să prelungim situația în care nu există o autoritate în țară. Ar trebui să existe o tranziție democratică pentru a avea creștere și dezvoltare și pentru a eradica astfel sărăcia cruntă. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Valenciano. Eh, lo primero que quiero hacer es eh, confirmar el Ceea ce vreau în primul rând să fac, doamna președinte, este să confirm uh, angajamentul nostru uh, ca europeni cu poporul haitian și autoritățile sale constituționale. Angajamentul european care se transpune în solidaritatea cu poporul din Haiti care a suferit atât de mult. Deci asta este primul nostru angajament. În al doilea rând, ceea ce vreau să spun este că am avut onoarea să conduc uh, o echipă uh, de profesioniști care au uh, urmărit procesul electoral care, din păcate, uh, a luat-o razna în Haiti în momentul de față. Toți colegii pot să stea liniștiți pentru că dacă sunteți preocupați, uitați-vă, citiți rapoartele noastre și să vedeți uh, că suntem în măsură să spunem că pe 25 octombrie uh, prima rundă a alegerilor au fost fără îndoială alegerile cele mai uh, curate și fără violență din Haiti. Deci putem să spunem că rezultatele acestor uh, alegeri după runda 1 au fi, ar fi putut să ducă la o a doua rundă. Însă acum uh, asistăm la o criză instituțională uh, în Haiti pe care trebuie să o rezolve autoritățile din Haiti. Autoritățile și populația trebuie uh, să rezolve acest uh, blocaj care a fost analizat minunat de doamna comisar Crețu. Trebuie să rezolve acest lucru prin consens și prin dialog. Uh, recomandările noastre umile, bazate, așa cum am spus, pe o activitate angajată, este să câștige cea de-a doua rundă a alegerilor din Haiti. Acest lucru ar fi cel mai legitim lucru pe care ar putea uh, să o facă. Uh, așteptăm ca uh, Haiti să vină cu o uh, soluție și uh, vom fi acolo să observăm alegerile. Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandița, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Înainte de a intra în subiect, aș dori și eu să adresez mulțumirile mele echipei care a lucrat atât de mult în Haiti. Uh, Elena Valenciano. Aș dori să-i mulțumesc uh, îndeoseb pentru activitatea sa și pentru cooperarea de care a dat dovadă, dar și pentru eforturile de coordonare a echipei uh, parlamentare. Cred că principala noastră contribuție din partea Parlamentului European este să sprijinim cea de-a doua rundă care era prevăzută inițial uh, pentru 24 ianuarie. Uh, pentru a finaliza acest proces într-o manieră democratică, trebuie uh, făcute eforturi. Trebuie să existe uh, alegeri și pentru un premier uh, provizoriu. Pe 25 octombrie a existat un prim uh, tur de scrutin care a decurs destul de bine, după care uh, Asta în urma alegerilor legislative din uh, august. Însă după aceea am asistat la o situație uh, în permanentă deteriorare. Am asistat la acte de violență împotriva membrilor uh, Comisiei Electorale. Pe 25 octombrie, ceea ce s-a întâmplat pe 25 octombrie și evenimentele ulterioare ne arată că se poate ajunge la o democrație în această țară. Cetățenii din această țară merită să uh, iasă din această economie de subsistență și din această istorie de violență și de dominație străină. Oamenii din această țară au dreptul uh, să dezvolte o societate care se bucură de democrație într-un spirit de dialog, de discuție și de soluționare a conflictelor. Acest lucru este absolut necesar pentru ca această țară să poată progresa spre viitor. cetățenii din această țară, tinerii, uh, privesc uh, cu speranță viitorul acestei țări și ei merită mult mai mult decât această sărăcie extremă cu care se confruntă această țară de atât de mult timp. Există posibilitatea unui viitor mai bun, însă principala condiție este continuarea procesului democratic printr-o a doua rundă de alegeri pentru uh, a se ajunge la consens. Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate, doamna Vergia. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, primul uh, tur, al doilea tur a fost deja reportat situația este îngrijorătoare, dar nu trebuie să fim, uh, uh, să exagerăm, trebuie să construim o democrație stabilă. Am uh, participat la misiunea de observator de pe 25 octombrie. Mulțumesc celor care m-au însoțit. Am văzut că populația susține alegerile din Haiti. Este imperativ să vedem care sunt cauzele profunde ale nemulțumirii. E vorba de chestiunile sociale din țară, uh, cea mai uh, săracă de pe continent. Totuși, această țară are un potențial foarte mare, agricol și turistic chestiunea apei trebuie să fie abordată. Șase ani după cu tremur, uh, mai bine de 85% uh, uh, au fost rambursați pentru cheltuielile uh, suportate, însă o mare parte din asistență nu a ajuns la populație. Aceasta alimentează neîncrederea actorilor internaționali um, și Uh, haitienii încearcă să-și îmbunătățească traiul uh, zilnic, uh, trebuie însă să aibă încredere în instituții. Numai în felul acesta pot să iasă din blocajul actual. Trebuie să urmărim ceea ce se întâmplă în Haiti, mai ales după 7 februarie și plecarea domnului Marteli. Doamnă comisar, puteți să contați pe noi. Dialogul, consensul sunt cheie și sunt îndatorirea noastră. Domnul Carau, un minut. Presidente. Mulțumesc, domnul președinte. Ar fi trebuit să fiu și eu uh, în ultima misiune care a fost uh, anulată. Sunt de acord ce ne-a spus doamna Valenciano despre primul tur de scrutin și este important ca alegerile să fie continuate cât mai repede cu putință. Ce să spunem despre Haiti? Foame, violență, corupție înainte de cutremur, dar după cutremur, la șase ani de fapt după cutremur, iarăși foamete, corupție, lucruri uh, omniprezente plus violență. Fără doar și poate putem uh, să spunem că În ceea ce privește cooperarea internațională și politica, multe lucruri uh, au fost dezbătute cu privire, de exemplu, la situația mediului, care este foarte gravă pentru că se întreprind defrișări majore și uh, astfel apar fenomene meteorologice extreme. Acest stat trebuie să se poată bucura de un soi de dezvoltare durabilă. Și aș vrea să întreb Comisia dacă nu am putea oferi ajutor uh, cât se poate de specific în această criză. Vă mulțumesc. Domnul Panțeri, două minute. Grazie, președinte. Dopo... Mulțumesc, doamna președinte. După ce au început evenimentele pe 25 octombrie, s-a creat uh, o mare instabilitate care poate să distrugă echilibrul uh, deja foarte fragil uh, și sărăcia extremă de pe, din această țară. Misiunea Parlamentului ne-a arătat că Inițial, alegerile s-au desfășurat uh, într-un climat de liniște, fără probleme. Totuși, cei care au pierdut au încercat să submineze situația și s-au revoltat împotriva autorităților uh, din partidul care a câștigat alegerile, ceea ce a dus la instabilitate. De asemenea, membrii Comisiei Electorale au fost uh, supuși atacurilor și au fost terorizați. Uh, Uniunea Europeană are acum un rol foarte important de jucat. Trebuie să facă un apel la toți cei implicați în această situație să-și asume responsabilitatea morală și politică pentru a ieși din acest impas este important să se recunoască rezultatele alegerilor din 25 octombrie, iar în viitorul apropiat trebuie să se pună la punct un calendar de implementare a rezultatelor alegerilor din 25 octombrie. În primul rând, trebuie să se reafirme validitatea primului tur de scrutin și rolul comisiei este important în această privință. Trebuie să facem asta într-un spirit de hotărâre, de determinare și trebuie să ajutăm Haiti în procesul democratic pentru a asigura stabilitatea acestei țări și pentru a rezolva numeroasele probleme cu care se confruntă această țară. Trebuie să contribuim la repararea economiei și la toate daunele rezultate din uh, cutremur și, bineînțeles, trebuie puse la dispoziție și fonduri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Panțării. Următorul vorbitor este doamna Miții. Un minut și jumătate. President, għalkemm l prezidențiale presidenziali li saret f'Ottubru f'Haiti kienet ikkonsiderata mill-osservaturi tal-Unjoni Ewropea bħala waħda ġusta, xorta eventwalment inqala l-inkwiet u t-tieni round ġie pospost darbtejn għal 24 ta' Jannar. Bħala waħda mit-tim tal-Osservaturi tal-Parlament Ewropew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 doamnă președinte mulțumesc doamnei valenciano și tuturor colegilor de fapt care au participat la misiunea uh, de observare electorală. Am fost uh, parte a acestei misiuni de pe 25 octombrie anul trecut Haiti încearcă cu disperare să depășească consecințele teribile ale cutremurului din urmă cu șase ani. Situația este în continuare foarte complicată. Sunt multe contradicții în această țară, însă în ciuda acestor lucruri, acest stat își cere drepturile pentru a avea alegeri libere și democratice. Și mulțumită britanicilor din Haiti, alegerile de pe 25 octombrie au fost legale, fără fraudă, cu regulile respectate, așa cum ne-a relatat și doamna Valenciano. Oamenii ne-au primit cu mare entuziasm și acest lucru ne-a creat impresia că, efectiv, uh, suntem bineveniți. Chit că lipsa de încredere în instituțiile de stat a dus la o prezență redusă la vot. Au existat doi candidați Uh, s-a votat pentru doi candidați, ar trebui să recunoaștem voința populară și ar trebui să ne completăm misiunea în așa fel încât Haiti să se echipeze cât mai repede cu putință cu instituții democratice care să facă tot posibilul pentru ca acest stat să iasă din impas. Este într-o situație incertă de multă vreme. Misiunea electorală de asemenea ne-a ajutat să promovăm democrația, să consolidăm pacea și securitatea. Cred că putem continua acest proces care, din punctul nostru de vedere, încă nu s-a încheiat. Mulțumesc, trecem la Catch the Eye. Domnul Polciac, primul vorbitor. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já souhlasím s tím, co řekl. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu ceea ce ne-a spus doamna comisar. Într-adevăr, în momentul în care într-un stat există o criză instituțională din cauza că nu există un respect față de un candidat sau în cazul în care uh, există un șantaj, se poate ajunge ușor la haos. Nu putem să-i lăsăm de izbeliște pe acești oameni. Doamna Corao cu siguranță nu s-a referit la această soluție. E important să urmărim în continuare situația, să trimitem poate în comisiune acolo, în așa fel încât să îi motivăm pe cetățeni să participe la vot și să însoțim procesul de democratizare. Deci să nu ne dăm bătuți ar fi o eroare. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de reprezentant al Greciei, aș dori să-mi exprim solidaritatea față de oamenii din Haiti primii, prima țară care a recunoscut uh, Grecia independentă după 1821 a fost această țară. Din păcate, Haiti a fost uh, văzut ca un fel de paria. Și din păcate, bugetul uh, său uh, a fost mult uh, prea mare decât ce putea acoperi uh, țara, lucru care a dus la exploatarea cetățenilor. Această situație se perpetuează de ani de zile și de aceea oamenii se revoltă împotriva autorității. Și am ajuns acum la alegerile din uh, octombrie 2015. Avem o situație în care s-a ajuns uh, într-un impas din care nu se poate ieși decât prin dialog și uh, dialog democratic. Vrem să existe un sistem democratic pentru a ieși din sărăcie. Domnul Iacovcici. Puno, gospođo predsjedavajuća. Kada je u siječnju 2010. godine Mulțumesc. În... potres în ianuarie 2010, Haiti a fost lovit uh, de un cutremur puternic în care au murit mai bine de 200.000 de oameni. Toată lumea a dat dovadă de compasiune și solidaritate atunci pentru acea țară. Am știut că este una dintre cele mai sărace țări din lume, care a trăit în haos și dominată de corupție. Deci, pe 25 octombrie 2015, toți am nutrit speranța că aceste alegeri uh, corecte uh, că noul proces de stabilitate va fi lansat pe insulă. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Europa a ajutat Haiti în momentele sale cele mai grele. A susținut Haiti la alegerile anterioare. Europa trebuie să continue să facă acest lucru pentru că asistența este mai mult decât necesară. Am ajuns la sfârșitul uh, procedurii CashDI. Doamna comisar Crețu, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Exchange and uh, I thank to all a fost un schimb de opinii foarte util. Mulțumesc uh, membrilor pentru mesajul clar transmis și mulțumesc pentru efortul de a găsi o soluție în fața acestui blocaj care există în Haiti. Subiectul uh, este criza de după alegeri și cu siguranță știți și dumneavoastră că Uniunea Europeană oferă sprijin poporului haitian este unul dintre cele mai sărace state. De ani de zile oferim sprijin, mai ales după cutremurul din 2010. Unul din doi haitieni a primit ajutor într-un fel sau altul. Din această dezbatere deduc că suntem cu toții de acord să folosim diplomația europeană, eforturile diplomate europene, pentru a susține o soluție venită de la fața locului, respectând democrația și drepturile omului. Închei prin a îmi manifesta aprecierea față de rolul Parlamentului în misiunea de observare electorală. Sunt subiecte importante care trebuie menținute pe agenda internațională. Vă mulțumesc. Comisar, dezbaterea este închisă.